tensiunile între comunități. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Lewandowski. S-au depus șase propuneri de rezoluție. Dezbaterea se încheie. Votul urmează să aibă loc acum. Înțeleg că doamna Munis are un punct de ordine. Vă rog. señor presidente se refiere a la resolución sobre rusia. domnule președinte vorba despre rezoluția privind rusia. nu cred că va fi o schimbare controversată la alineatul optsprezece. propunerea de a înlocui to implement cu to adopt deci solicită Consiliului uh, de Afaceri Externe să adopte. Sper că nu există probleme aici. Ja, aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Blue Flughaft, Frau Kollegin Ojuland Cartonaș albastru din partea doamnei Oiuland. Poate că nu am înțeles foarte bine din traducere. Am ascultat în estonă, dar nu am înțeles ce spunea colega dinainte. Puteți să repetați? Doamna Oiuland, dacă am înțeles corect, doamna Muniste Orchiza dorește la cifra 18 pe care o am însă în versiunea 18 dorește să introducă versiunea, ă, formularea adopt. Să se, adopt, să se pună în aplicare reiese în, ă, din, din versiunea germană. Poate că este numai o greșeală din versiunea engleză aplicare, uh, cuvântul să se aplice, vă este suficient, doamna Muniste Orchisa? Dacă asta e versiunea în limba germană, atunci este corectă, dar în engleză s-a schimbat din implement în adopt. Deci solicită Consiliului uh, de Afaceri Externe să adopte Asta e singura modificare. Dacă am înțeles bine, în versiunea engleză este vorba de concluziile Consiliului care ar urma să fie adoptate și nu implementate. Există obiecții în acest sens? Văd că nu este cazul. Vom vota mai târziu aliniatul 18, dar începem cu aliniatul 8, textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă aliniatul 11, textul original, pe trei părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă a treia parte, pentru? Am spus prima parte, a doua parte și acum a treia parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 18 în forma modificată de către doamna Muniste Urchisa. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și rezoluția așa cum a fost ea modificată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, din câte văd eu, se adoptă în unanimitate. Urmează votul celor șase propuneri de rezoluție referitoare la Azerbaijan, cazul Ilgar Mamadov. Vorbim despre rezoluția care urmează să um, înlocuiască toate celelalte. Prim, cine este pentru primul amendament? Împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția în totalitatea ei, așa cum a fost ea modificată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu un singur vot împotrivă. Urmează acum votul referitor la șase propuneri de rezoluție referitoare la situația musulmanilor Rohingya. Propunerea comună din partea șase grupuri vine întâi. Aliniatul 16, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 16, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în totalitatea ei, așa cum a fost ea modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Vă rog să extrageți uh, cardul de vot numai după ce ați votat. A votat toată lumea, atunci închid votul. Această rezoluție se adoptă cu o singură abținere. Deci, practic, în unanimitate. Dragi colegi, procesul verbal al acestei sesiuni va fi prezentat la următoarea sesiune. Dacă nu există obiecții, voi uh, considera adoptate procesele, proces, uh, procesele verbale ale sesiunii anterioare. Văd că nu există obiecții. Sesiunea Parlamentului European